przewodniczący! Dzień dobry, witam koleżanki i kolegów. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit la această sesiune plenară. Sesiunea suspendată pe 27 octombrie 2011 se reia acum. Procesele de verbal